Bine, possiamo comincia. Haideți să începem. Să ne începem activitatea și pentru că știți că avem două ore la dispoziție până la orele 17 pentru că după aceea vom avea o ședință comună ITRE-TRAN și trebuie să părăsim această sală să ne mutăm în altă sală. Ședința de astăzi este organizată în trei părți. Colega Zavela este raportor în ceea ce privește acest subiect foarte important care este foaia de parcurs pentru energie până în anul 2050. Cele trei uh, părți ale dezbaterii se vor referi la cercetare, creștere economică și economie și inovare. Iată, uh, am încercat să departajăm aceste subiecte, dar bineînțeles că există legături între ele. Dau mai întâi, uh, deci începem acum prima parte a dezbaterii. E vorba de o analiză a scenariilor până în 2050 și dau cuvântul pentru cuvintele introductive colegei Țavela, raportor. Vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe prin a mulțumi oratorilor în această dupămasă și uh, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această audiere. Eu v-am prezentat punctul meu de vedere în proiectul de raport pe care l-ați primit și nu doresc uh, să vorbesc prea mult acum de la început. Doresc să dau cuvântul uh, colegilor uh, din alte comisii și apoi la sfârșitul audierii voi trage concluziile. Acestea fiind spuse, Dau cuvântul, deci, colegilor uh, din uh, alte comisii. Allora, la prima, primul intervento. Prima intervenție este a colegului Sarius Volski. Te rog, Iacek. Thank you, Madam Chair. Mm. Mulțumesc, doamnă președinte. Când uh, vorbim despre o foaie de drum uh, până în 2050, nu trebuie să uităm faptul că energia nu este doar un bun ca oricare altul care se vinde pe piață, este și un instrument de politică externă folosită astfel de partenerii noștri. Preocupările noastre legătură cu securitatea aprovizionării sunt foarte pertinente astăzi. De aceea trebuie să căutăm noi surse de energie ecologice perspectiva până în 2050 uh, nu trebuie să um, um, evite considerentele de politică externă. Să nu uităm uh, legătura, uh, să nu uităm operațiunile Gazprom pe teritoriul Uniunii Europene. Un Președintele Putin a dat un ordin uh, care, în sensul că nu permite companiilor rusești uh, să activeze liber pe piața europeană. Dar, dincolo de acest caz, trebuie să găsim modalități uh, de a colabora în mod activ cu partenerii noștri globali. Trebuie Uh, să extindem uh, reglementarea în domeniul uh, energiei pentru a crea um, o relație juridic, din punct de vedere juridic sănătoasă cu partenerii De asemenea, trebuie să extindem uh, programele de schimburi de emisii în afara Uniunii. Relațiile cu țările vecine, țările de tranzit și țările furnizoare necesită investiții pe termen lung. Predictibilitatea în ceea ce privește cererea în Uniunea Europeană nu trebuie să uite viabilitatea economică a investițiilor în infrastructură, cum ar fi Nabucco. O cooperare regională cu toate fațetele ei este esențială pentru a ne asigura competitivitatea și în eventualitatea um, în care nu se va atinge la un acord global în ceea ce privește schimbările climatice, un aspect care nu este luat în considerare de Comisie în documentul său. Aceasta rămâne o posibilitate, chiar dacă Comisia își bazează propunerea privind foaia de drum pentru energie pe un astfel de acord, dar acesta nu este sigur. De aceea trebuie să avem și uh, un uh, scenariu B dacă cumva scenariul A nu se materializează pe termen mediu. Și trebuie să ne bazăm pe combustibili de tranziție, cum sunt gazele de, gazele de șist. Uh, e nevoie de coerență și credibilitate în politica noastră. Avem nevoie de o abordare globală. Politica trebuie să se coordoneze cu alte dimensiuni ale politicii Uniunii, cum ar fi politica externă, politica uh, comercială și așa mai departe. E nevoie de mai bună cooperare între instituții, Consiliul Comisie și um, um Serviciul de Acțiune Externă. Iată, care sunt precondițiile unei foi de drum pentru 2050. Um, piața energiei trebuie să respecte regulile pieței și în același timp trebuie să continuăm pe calea unei economii cu emisii scăzute, dar nu trebuie să uităm că uh, trebuie să se țină cont de realitatea din politica externă acum. Mulțumesc! Jordan. Mulțumesc. Are cuvântul colega Jordan din partea Comisiei Envi. Pozdravila novinarja iz Slovenije, ki so se Mulțumesc. Aș dori să urez bun venit tuturor uh, uh, reprezentanților presei din Slovenia care sunt prezenți la audiere. Sunt sigură că astfel uh, Uh, cetățenii vor fi mai bine informați de ce facem noi aici la nivel european și vor uh, înțelege că facem aceste lucruri pentru ei, pentru că piața energiei nu este virtuală, este o realitate din casele noastre din fiecare zi. Avizul meu, bineînțeles, ține cont de responsabilitățile Comisiei Envi. Doresc să Repet aspecte legate de schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și um, eficiența energetică. Comisia ENVI a fost uh, întotdeauna forța călăuzitoare în politica de mediu, nu doar în Parlamentul European, ci în Uniunea Europeană în general. Dar ne-am dat seama, este evident că trăim o criză și ne pierdem competitivitatea. Știm cu toții că dezvoltarea durabilă este soluția pe care o abordăm în diferite aspecte, cum ar fi eh, schimburile de emisii, eficiența energetică, um, scurgerile de dioxid de carbon și coordonarea politicii noastre în domeniul mediului cu politici globale mai puțin ambițioase. În ceea ce privește tranziția spre dezvoltare durabilă, este o chestiune importantă. Știm mult mai bine acest lucru acum decât în 2008 sau mai devreme, de ace- deci este clar că trebuie să fim cât se poate de eficienți. Lucru care a devenit vizibil acum în momente de criză. Deci durabilitatea trebuie să se bazeze pe servicii și tehnologii, nu pe măsuri administrative sau birocratice. De aceea sugerăm în aviz un obiectiv foarte clar care este evident pentru Comisia Envie, E vorba de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Acest obiectiv trebuie definit până în 2015. În numele Comisiei Regii are cuvântul doamna Kolarska Bobinska. Uh, thank you very much. Mm, I think it's very important that... Mulțumesc foarte mult. Este foarte important faptul că Comisia ne-a propus uh, scenarii pentru viitor. Uh, e important ca acestea să aibă un caracter determinist acesta reprezintă baza pentru un dialog constructiv și sperăm că observațiile noastre, sugestiile noastre vor fi incluse. Dar pentru a începe o astfel de discuție la nivel regional și pentru a implica pe cetățeni, avem nevoie de o viziune în ceea ce privește impactul acestor scenarii la nivel de state membre și regiuni și nu s-a făcut um, o astfel de evaluare. Fiecare stat membru are propriile sale realități și trebuie să-și găsească propria cale până în 2050. De aceea avem nevoie uh, Um, um, de um, o evaluare a acestei foi de drum la nivel de stat membru pentru, și e nevoie de o prezentare a opțiunilor politice pe care le au diferitele regiuni. Acest lucru a fost uh, um, prezentat foarte clar în raportul care a precedat această foaie de drum, dar în raport nu este inclusă această abordare. Uh, un alt aspect important pentru Comisia Regii este faptul că, în mod evident, viitorul propunerii privind foaia de drum trebuie să fie sprijinit de decizii la nivel de buget. Dar politica de coeziune nu trebuie să fie considerată ca înlocuind astfel de uh, fonduri. Uh, putem, se pot sprijini opțiuni cum, cum sunt uh, eficiența energetică, dar nu trebuie să folosim uh, un stil în care uh, luăm uh, fonduri dintr-o parte pentru a le pune în altă parte, dar până la urmă rezultatul este același este nevoie de rețele inteligente la nivel local și regional. Fără astfel de rețele nu vom reuși să creăm o economie ecologică centralizată, care este unul dintre principalele obiective ale uh, scenariului pentru viitor. Pe de altă parte, uh, trebuie să existe o împărțire a poverii financiare între regiunile europene, uh, Uh, și trebuie să echilibrăm obiectivele noastre legate de schimbările climatice cu creșterea durabilă și competitivă și, bineînțeles, cu securitatea energetică a regiunilor. Mulțumesc foarte mult! Grazie, Mulțumesc. Ultima intervenție este cea a colegului Schmidt de la IMCO. E prezent, colega Schmidt? Este? În sală? Nu este. Nu este prezent colegul Schmidt, așa că trecem imediat de la, la prima parte a intervențiilor uh, oratorilor externi. Are cuvântul domnul Fostier de la uh, Gaz de France Suez. Vă rog, aveți 10 minute la dispoziție. Thank you, Ms. Sartori. Well, first of all, I... Mulțumesc, doamna Sartori. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitația de a participa la această audiere. Este o ocazie uh, foarte bună de a vă prezenta punctul de vedere al unui uh, actor foarte important la nivel european în ceea ce privește sectorul uh, nostru, sectorul energetic. Și aș dori să mă concentrez pe câteva slide-uri care se regăsesc la sfârșitul prezentării mele. Voi vorbi despre principalele aspecte și principalele constrângeri pe care le observăm, precum și diferitele scenarii externe din jurul foii de parcurs pentru 2050 și procesului de decarbonizare, precum și inițiative care au fost uh, puse în aplicare în cadrul companiei mele. O să vă prezint um, câteva slide-uri care conțin cele mai importante observații cu privire la aceste scenarii de decarbonizare. Să ne uităm la scenariile externe despre care voi vorbi astăzi. În primul rând, raportul uh, um, raportul uh, um, Comisiei um, Fundației, îmi cer scuze, pentru uh, climă, raportul Greenpeace, uh, raportul Forumului pentru uh, gaze naturale, bineînțeles uh, um, comunicarea Comisiei, documentele de la Direcția Generală Energie, precum și uh, rapoartele uh, organismului uh, WWF. Se vorbește foarte mult despre electrificarea economiei și vedeți aici mai multe proiecții ale cererii de energie pe viitor. Până în 2050, vedeți că evoluția este foarte mare. Este vorba de 2000, peste 2550 de teravați pe oră o cerere enormă și în acest sens se vorbește despre necesitatea îmbunătățirii eficienței energetice. Aceasta, acest termen, eficiența, este un factor cheie pentru perspectivele pe termen lung din ceea ce, în ceea ce privește uh, decarbonizarea. Electrificarea va avea loc mai ales în sectorul transporturilor și în sectorul construcțiilor. În următorul slide, uh, am uh, implementat de asemenea cele cinci scenarii europene de decarbonizare, așa cum sunt ele prezentate aici. Unul se numește eficiența energetică, celălalt diversificarea aprovizionării, posibilitatea de a avea o, o resurse crescute nucleare sau resurse scăzute uh, nucleare. Aici, în partea albastru deschis, uh, aveți uh, scenariile externe, apoi aveți următoarele niveluri. Fiecare culoare așadar reprezintă cele cinci uh, scenarii ale Comisiei Europene. Până în 2030, consumul de energie se pare că va rămâne stabil din punct de vedere al Comisiei Europene și se va acorda o mare atenție îmbunătățirii eficienței energetice. Vedeți că mm, linia albastră care arată eficiența energetică conduce chiar la o scădere a consumului de energie la nivel global. Deci focusul, accentul pe care cade toată această discuție este eficiența energetică. Ne uităm acum la mixul de, cap- de capacitate care ar putea să conducă Europa către un sistem uh, de alimentare cu energie lipsită de carbon. Rezultatele Fundației Europene pentru Climă, coloana a doua pe care o vedeți în acest grafic, sunt, din punctul nostru de vedere, scenariul cel mai complex disponibil în literatura de specialitate în prezent. Cred că vedeți că este un mix echilibrat între energiile regenerabile, energia termică, cea uh, produsă prin gaze naturale, hidro, uh, energia hidroelectrică și partea portocalie peste 5, pentru peste 5.000 uh, de um, teravați care sunt produși prin turbinele de gaz, turbinele cu gaz, îmi cer scuze. Așadar, iată genul de mix de resurse energetice, pe care ar trebui să le aplicăm dacă ne dorim să îmbunătățim sistemul energetic. De ce? Pentru că sursele regenerabile care sunt la mijloc, ei bine, pentru ele există o perspectivă temporală și una spațială. În ultimii 40 de ani, centralele electrice au fost construite lângă locurile de consum înaintând spre viitor, încercăm să uh, captăm energia în uh, Marea Nordului, în partea sudică a Europei, deci din acest punct de vedere, centrele de, regener- de generare îmi cer scuze, a energiei vor fi uh, mai departe de locurile de consum. De aceea este nevoie de rețele masive, pentru că altfel energia nu va putea fi transportată către consumatori. Și este posibil să existe prea multă energie în comparație cu cererea reală. Și atunci vor trebui găsite soluții pentru a face față acestor uh, provocări. Ne uităm acum la perspectiva Comisiei Europene asupra mixului de capacități energetice și trec la slide-ul 12 acum, unde vedem dintr-un punct de vedere general că și Comisia s-a axat foarte mult pe uh, resursele regenerabile de energie, mai ales offshore. Și vedem aici capacitatea de backup și anume capacitatea pe termen lung, care este supusă în multor constrângeri și cu toții știm că trebuie să ținem cont de această capacitate de rezervă. care sunt volumele care vor fi produse în termeni uh, de sistem decarbonizat. Veți vedea că și în scenariile cu risc înalt uh, energiile tradiționale reprezintă în continuare 30 sau 40% din uh, energia produsă. Um, biomasă, gaze naturale, energie din cărbuni. Sigur că până uh, în 2050 toate aceste surse de energie vor uh, fi bazate pe uh, captarea și stocarea carbonului și deci vor uh, avea emisii reduse. Ce ne arată aceste scenarii externe? Ei bine, trebuie să fim conștienți de necesitatea rețelelor uh, uh, cât mai extinse, care sunt un element cheie pentru un sistem decarbonizat. Fără prezența acestor rețele nu va fi posibilă o generalizare a surselor uh, de energie regenerabile. Trebuie să fie planificate procedurile uh, de autorizare, acceptabilitate, procedurile tehnice, deci tot felul de aspecte care trebuie să fie <clears throat> puse în dezbatere. În al doilea rând, suntem convinși cu toții că vom avea nevoie de capacități de surse regenerabile de energie la scară cât mai largă, offshore, până în 2030 și dincolo de 2030. Încă nu știm care va fi impactul tuturor acestor cifre care sunt proiectate în scenariile de față. Deci impactul acestor cifre asupra societății noastre trebuie să ne imaginăm 600 de gigavați de energie eoliană offshore, ceea ce înseamnă mii de turbine uh, eoliene în Europa. Cred că dintr-un punct de vedere al menajării teritoriale urbane, acest gen de soluție ar putea fi destul de greu de acceptat. Ca urmare, va fi nevoie de o abordare europeană și trebuie să ne asigurăm că uh, putem produce energie dintr-o abordare cât mai economică și cât mai eficientă. Energie care să provină, de exemplu, din uh, Marea Nordului și să fie apoi uh, distribuită în partea sudică a Europei și trebuie să ne asigurăm că această comunicare se face de la nord la sud și invers. O altă tematică importantă, flexibilitatea. Dacă um, începem să um, injectăm, să, să, să um, introducem surse într-un sistem, surse regenerabile, ei bine, sistemul respectiv trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să facă față acestor uh, provocări. Și trebuie să, sistemul trebuie să fie unul flexibil. Suntem convinși că Tehnologiile de captare și stocare a carbonului, precum și energia nucleară, vor continua să facă parte din uh, diferitele scenarii posibile. De asemenea, cred că trebuie să ne uităm cu atenție la costurile pe care le va suporta societatea dacă dorim să um, creștem eficiența energetică. Costurile din punct de vedere societal sunt destul de greu de suportat și până astăzi cred că s-au făcut puține evaluări în acest sens. Și noi, în calitate de investitori, avem nevoie de o vizibilitate pe termen lung, avem nevoie de o, un cadru reglementar stabil. Nu vom investi un miliard de dolari sau un miliard de uh, euro în, uh, într-un uh, parc eolian dacă nu suntem siguri că uh, energia respectivă va putea fi apoi transportată și distribuită pe întreg teritoriul european. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie per questo intervento. Diamo immediatamente la... Mulțumesc pentru intervenție. Are acum cuvântul pentru 10 minute domnul Stefan Lechtenberger de la Wuppertal Institute. Vă rog. Thank you. Uh, dear Mrs. Uh, Satterley, Mrs. Mulțumesc, stimată doamnă Satori, doamnă Zabela, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vorbesc astăzi aici despre foaia de parcurs energetic 2050 Mă voi baza pe un studiu pe care l-am făcut împreună cu Institutul Ecologic, Ecoinstitut. În acest uh, studiu am făcut o comparație, așa cum zicea și ante vorbitorul meu, am comparat mai multe scenarii diferite cu foaia de parcurs europeană. Le puteți vedea aici, vin cam de la aceleași uh, institute. Aș uh, dori să vă spun care sunt concluziile principale la care am ajuns. Mă voi concentra de asemenea și pe sistemul de electricitate. Acesta este scos în evidență și în foaia de parcurs și și în foaia de parcurs privind o economie săracă în emisii de carbon ar trebui să avem niște, ambi- niște ambiții foarte mari în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon. Este un sistem uh, interconectat. Este de asemenea cel care se află într-un pericol foarte mare de a intra în blocaje dacă nu vom fi foarte atenți atunci când se va face tranziția în acest sector. Acesta este unul din motivele pentru care ne-am, ne axat în această analiză pe sistemul de electricitate. Voi începe cu niște comparații. Aici puteți vedea care sunt principalele strategii de decarbonizare a sistemului electric, captarea carbonului, energia nucleară și sursele de energie regenerabilă. Scenariul Comisiei Europene apare cu culoare albastră și vedem că se aliniază cu celelalte scenarii, spre o deosebire de cel din anul 2050 pentru captarea și stocarea carbonului, care se află cel mai sus pe grafic. Dar, în linii mari, merge mână în mână cu celelalte scenarii. Deși acestea câteodată depășesc scenariul propus de Comisia Europeană. Să trecem acum pe partea de cerere. Se spune că va exista o creștere a cererii de electricitate. Puteți să vedeți că Uniunea Europeană a prognozat o creștere cu aproape 50% a consumului de energie electrică între anul 2005 și 2050. În celelalte scenarii vedem o stabilizare a cererii de electricitate în sectoarele tradiționale, adică cele care nu sunt legate de transport. Această creștere de 50% trebuie să, fie, să meargă mână-mână cu o politică foarte puternică, astfel încât să se ajungă la dezvoltarea pe care ne-o dorim. În albastru puteți vedea sectorul de transport, energia care este folosită în transport, în, uh, transport astfel încât să se producă ener- energie. Aici intervine și sistemul de termoficare, cifrele diferă puțin. Acestea sunt strategiile cele mai importante pentru decarbonizare, în special a sistemului de electrificare, dar și altor sisteme bazate pe cerere. Apoi, așa cum am menționat deja, importantă e și partea pe care o au energiile regenerabile, E o parte importantă pentru toate sistemele de electricitate. În toate studiile am făcut această comparație. Observăm că există trei grupuri sau trei lumi, cum le spunem noi. Prima este o lume cu o treime din energia regenerabilă în sistemul electric. Aici nu există niciun fel de politică climatică. Se folosește foarte mult energia nucleară și captarea și stocarea carbonului. Și puteți vedea acesta într-unul din scenariile de pe ecran, în care există o mică parte de energii regenerabile. Să trecem la celelalte scenarii. Avem unul cu 80-90% um, energii regenerabile și un scenariu al Uniunii Europene se suprapune acestuia. Aici vorbim de niște schimbări semnificative, în special în ceea ce privește variațiile, în ceea ce privește energia, provenit, energia solară, energia eoliană. Există aici o mare flexibilitate în sistem, e nevoie de extinderea rețelelor și așa mai departe pentru a ajunge la un astfel de scenariu. Și apoi avem și un al treilea scenariu, unul intermediar, adică o treime din electricitate vine din energii regenerabile. Și aici avem aceleași provocări legate de flexibilitate în sistem și mm, elementele variabile. Și apoi să se ajungă la scopurile legate de energia nucleară și capturarea și stocarea carbonului. Acum, puțin pe scurt, în ceea ce privește Uh, premisele de la care s-a pornit în acele scenarii, puteți vedea care este costul capital fotovoltaic. Se poate face această comparație și cu alte tehnologii, nu doar cu aceasta. Pe albastru puteți să vedeți care este scenariul Uniunii Europene. Se pornește de la un cost foarte mare al celulelor fotovoltaice de 4.000 de euro, asta pentru 2010, apoi observăm o scădere. Puteți vedea și celelalte scenarii, celele electric mai jos și acolo se înregistrează niște scăderi și e ceva mai optimist în ceea ce privește costurile. Dacă ne uităm la situația curentă, puteți vedea deja că în 2010 costurile erau deja mai mici față de previziunile Uniunii Europene pentru 2012. se aflau la un nivel care urma să fie atins între 2020-2030. E clar că e nevoie ca aceste scenarii să fie revizuite, pentru că aceste schimbări ale costurilor vor avea cu siguranță un efect asupra dezvoltărilor ulterioare. Permiteți-mi acum să trec la concluzii. Foaia de parcurs 2050 a Uniunii Europene merge mână în mână cu celelalte scenarii de la diferitele părți interesate. Rezultatele ne arată că există niște arii foarte importante în care e nevoie de acțiuni politice din punctul nostru de vedere. În primul rând, s-a menționat deja decarbonizarea electricității, e, într-adevăr o componentă importantă din foaia de parcurs 2050, să se ajungă și la obiectivele în ceea ce privește reducerea emisiilor, dar și uh, siguranța energetică. Apoi, sunt foarte importante câștigurile legate de cerere în toate scenariile. Scenariile, într-adevăr, au diferențe foarte mici între ele. Aici trebuie inclusă și eficiența tehnică, dar e nevoie și de diferite aspecte în ceea ce privește consumul, suficiența în general, astfel încât să nu existe efecte de recul în altfel de dezvoltări. Apoi, în aceste scenarii, niciuna nu este loc pentru o, o economie în care să nu existe reduceri ale folosirii, a folosirii carburanților fosili până în 2050. Bineînțeles, sunt foarte importante sursele de energie regenerabilă. Acestea sunt oricum coloana vertebrală a acestor strategii. Deci în orice strategie vom vedea că acestea joacă un rol foarte important. neincluderea lor în uh, sisteme ar fi foarte costisitoare, indiferent ce se va obține prin capturarea și stocarea carbonului sau energia nucleară. Desigur, sursele de energie regenerabile sunt variabile, așa că sistemul trebuie să fie adaptat și acestui factor. În ceea ce privește energia nucleară și cea de capturarea și stocarea carbonului, acestea sunt foarte nesigure, au un rol limitat de jucat și în cele mai optim, optimiste scenarii ajung cam la o marjă de 30% fiecare dintre ele. Așa că probabilitatea de a avea niște scenarii bazate pe aceste două tehnologii e destul de scăzută din studiile pe care le-am făcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Toate analizele pe care le-am făcut noi le puteți găsi pe internet. Mulțumesc! Grazie per questo intervento. Abbiamo de- Vă mulțumesc pentru această intervenție. Avem acum timp pentru schimb de opinii, se pot pune întrebări uh, și apoi uh, oratorii noștri vor putea răspunde. Are acum cuvântul uh, colega Van Brent, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc celor doi oratori. Am două întrebări pe care vi le-aș pune amândurora. Ați vorbit despre energiile generabile care trebuie să fie coloana vertebrală în orice sistem uh, energetic pe viitor. Cred că suntem de acord, dar urmează discuții în legătură cu nivelul acestor energie regenerabile în 2050. Amândoi ați uh, vorbit despre energia eoliană offshore sau energia eoliană um, de pe teritoriu, eu aș vorbi despre um, producția redusă de energie eoliană, de exemplu, în orașe. Eu aș dori de, uh, să vă întreb dacă țineți uh, cont de potențialul energiei eoliene care poate fi produsă în orașe. Ați vorbit amândoi uh, de, de CS, despre CSC Uh, captarea și stocarea carbonului. Um, noi, politicienii, trebuie să stabilim prioritățile pentru a vedea în ce investim. Dacă ne bazăm pe captarea și stocarea carbonului pe viitor și ne concentrăm pe o combinație între CCS și gaz și nu CCS și cărbune, uh, tehnologiile sunt diferite, nu-i așa? Grazie. Mulțumesc. Um, um, Are cuvântul doamna Hall. Întrebarea mea este adresată domnului uh, Fostier. Ați uh, spus că uh, lipsesc turbine pentru gaz mici pentru a echilibra energiile regenerabile. Ați spus că până în 2040 toate Uh, toți combustibilii fosili trebuie să beneficieze de tehnologia CCS. Pentru gaz nu mai va trebui echilibrat aceeași capacitate. Credeți că dacă creăm o piață unică pentru electricitate, E nevoie de mai multă interconectare pentru a avea o adevărată piață unică în domeniul electricității și dacă aceasta va deveni realitate, putem uh, echilibra cu faptul că vântul totdeauna bate undeva și soarele strălucește totdeauna undeva, putem să echilibrăm aceste posibilități cu uh, stocarea carbonului? Mulțumesc. Domnul Roy are cuvântul. Domnule Forestier, două întrebări. În primul rând, ce importanță credeți dumneavoastră că are energia nucleară pentru acest scenariu pentru viitor? Dacă ne dorim să ajungem într-adevăr la țelurile pe care le avem în ceea ce privește dioxidul de carbon. Iar în al doilea rând, în mod realist, ținând cont de costuri, folosire și scăderea emisiilor, care credeți că este rolul energiilor regenerabile pe axa timpului? Cred că asta e foarte important. Când, ce și cu ce preț se poate atinge? Grazie. La colega del Castillo. Mulțumesc. cuvântul acum colega del Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea este mai generală. Se referă la premisele de la care pleacă Comisia, care cred eu că uh, de acesta depind de întreaga propunere. Comisia cred că ne propune un adevărat schimb de paradigmă în uh, sectorul economic, sectorul energetic uh, și politica de, medie, de mediu și politica în domeniul schimbărilor climatice se impun politicii energetice care cumva ar dispărea de pe um, agenda politică. ceea ce ar însemna contrarul a ceea ce facem până acum, pentru că tot vorbim despre securitatea energetică, despre prețuri competitive și s-ar uita toate aceste priorități. S-ar vorbi de energie din surse regenerabile și nucleare, gaz, energia din gaz ar fi doar uh, o energie de tranziție, cărbunele la fel. Altfel spus, politica energetică, așa cum este definită ea, ar fi o politică până la urmă de mediu și uh, de luptă împotriva schimbărilor climatice, dar asta practic este premisa care condiționează întreaga foaie de drum și uh, astfel apar probleme în această foaie de drum pentru că ea pare să aibă doar obiective legate de schimbările climatice dar se presupune că se va atunge la un, ajunge la un acord internațional pentru a atinge aceste obiective, dar dacă nu se ajunge la un acord uh, uh internațional, nu, nu vom avea nicio bază. Avem nevoie de un acord internațional dacă dorim uh, să materializăm această viziune de politică de mediu care se ascunde sub, sub foaia de drum în domeniul energetic. Mulțumesc. Are cuvântul acum. Hvala Doamna Mazeț. Mulțumesc. Mie mi-ați dat cuvântul. Numele meu este Mazei. Nu am înțeles că mie mi-ați dat cuvântul, spune doamna deputat. Aș avea și eu câteva întrebări. În ceea ce privește politica energetică pe termen lung, eu uh, înțeleg această politică mai ales din perspectiva independenței și securității energetice. Numai apoi putem să vorbim despre uh, reducerea uh, consecințelor asupra mediului. Sunt sigur că până în 2050 Cam o treime din energie va continua să provină din aceleași surse, dacă bine am înțeles. De asemenea, v-aș întreba care sunt ideile dumneavoastră în legătură cu strategia pentru uh, sursele alternative de energie, care Uh, nu vor mai fi disponibile în 2050, care vor deveni deșeuri. Ce facem cu aceste deșeuri? Mă refer uh, la echipamentele fotovoltaice. Uh, ce facem cu aceste deșeuri? Ce facem și cu diferiți investitori care se vor manifesta cu siguranță? Cum îi putem încuraja să investească în resurse mici? Uh, thank you very much. I have two questions for our speakers. First one is about assumptions uh, used in... Următoarea vorbitoare. Aș avea și eu câteva întrebări legătură cu foaia de drum pentru 2050. Um, aș dori să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu presupunerile comisiei și anume o parte foarte importantă a surselor de energie regenerabile, eficiența energetică și în legătură cu presupunerea că va exista un um, acord internațional în domeniul schimbărilor climatice. Ce facem dacă nu va exista un acord internațional? Pentru că acum hotărâm una și uh, după aceea, dacă nu se ajunge la un acord internațional, uh, ne vom confrunta cu probleme. Iată, aceasta este prima întrebare. A doua întrebare. Domnul Lechtenböhmer a spus deja că sursele uh, de energie regenerabile sunt mai puțin previzibile și de aceea e nevoie de um, rezerve mai mari de energie. Bineînțeles, acesta va avea caracteristici, caracteristici diferite um, de energia de rezervă din sursele actuale. Ce putem face pentru a asigura un, o furnizare um, constantă de energie? Care va fi uh, capacitatea pieței? Care vor fi caracteristicile? Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Odi. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește energia doar uh, prin uh, invenții, pentru ino- prin inovarea în domeniul uh, științific vom putea găsi soluții. În ceea ce privește proiectul ITER, aici la Parlament aspectele bugetare de multe ori au câștig de cauză față de cele științifice. Credeți că ne putem baza pe fuziunea nucleară? Credeți că este aceasta o soluție credibilă? O altă sursă de energie, geotermia. În circumscripția mea avem izvoare termale subterane, nu putem oare uh, folosi uh, uh, deci geotermia um, subterană putem investi în cercetarea în acestei, acestui tip de energie? O a treia întrebare legătură cu infrastructura. Care este politica dumneavoastră în ceea ce privește uh, proprietatea în domeniul uh, infrastructurilor? Avem uh, Astăzi, sute de proprietari n-ar trebui să creăm societăți publice majore la nivel european uh, pentru a fi proprietarii um, infrastructurilor majore în domeniul numeric și um, în domeniul energiei. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Gherec. Putem să facem orice fel de simulări, mai ales pe termen lung dar până la urmă rămâne un scenariu uh, de uh, SF. De fapt, trebuie să ținem cont de toate obiectivele uh, politice, obiectivul securității, obiective pragmatice. Ne lipsește o simulare optimă. Întrebarea mea este următoarea. Ce facem cu termocentralele. Ele nu mai uh, apar în prezentările dumneavoastră în, a fie, în afară de uh, tehnologia CCS. Aceasta nu este încă uh, folosită, este doar în fază experimentală. Țineți cont de posibilitatea construirii unor termocentrale ecologice um, cu combustibil, uh, cărbune sau gaz, cu o eficiență de peste 50%. Deci până în 2050 putem încă să le folosim, astfel pentru a atinge obiectivele pe termen mediu. Mulțumesc! Uh, Doamna Herzog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Am uh, și eu întrebări. aș dori să întreb pe domnul Lechtenböhmer dacă a analizat impactul la nivel regional, pentru că scenariul nu este omogen. Vor avea statele membre și ele cuvântul de spus în legătură cu um, opțiunile în domeniul energiei. Piața energiei astăzi nu este um, omogenă în Uniunea Europeană, nu-i așa? Întrebarea um, adresată domnului de la GDF Suez este următoarea. Un uh, proces în domeniul energetic este o responsabilitate enormă. Trebuie să ne dublăm capacitatea de energie și trebuie să atingem obiective în domeniul schimbărilor climatice. E nevoie de investiții. Este și climatul în domeniul energiei la fel de omogen? țări care se confruntă cu provocări majore uh, sunt gata să atingă obiectivul pe care îl propuneți? pentru că trebuie, pe de o parte, să ne dezvoltăm și, pe de altă parte, să reabilităm uh, um, centralele pe care le avem uh, astăzi. Avem nevoie de investiții în ambele domenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul doamna Kolarska-Bobinska, vă rog. cele, ale jak Państwo widzą Avem multe obiective, dar pe mine mă interesează cum putem atinge aceste obiective, care va fi calea pe care trebuie să, o, să mergem pentru a ne atinge obiectivele. Ce credeți că um, facem cu criza actuală? Care va fi impactul crizei asupra obiectivelor noastre? Ce facem cu restricțiile bugetare? A doua întrebare. Nu credeți că ar trebui să facem o foaie de drum pentru 2050 și după 2050, pentru că eu cred că aceste obiective nu vor fi uh, deloc implementate până în 2050, uh, dacă nu uităm că multe dintre uh, anumite um, economii europene sunt bazate aproape exclusiv pe cărbune și uh, um, o, o revoluție, adevărată evoluție energetică în aceste țări nu va fi atât de ușoară. Mulțumesc. Dau cuvântul oratorilor pentru a răspunde în linii mari. Vă rog. Thank you. I will try to... Mulțumesc. Voi încerca să rezum puțin întrebările. În primul rând, v-ați referit în repetate rânduri la tehnologii și cred că toate aceste foi de parcurs nu sunt elaborate nici de Institutul Wuppertal, nici de JDF Suez, sunt viziuni externe, însă cum lucrăm cu ele? Ei bine, în termen de tehnologii, toate instituțiile, toți consultanții s-au uh, rezumat la uh, tehnologiile majore. De exemplu, sau tehnologiile mature, să spunem. Um, de exemplu, tehnologiile marine nu sunt suficient de uh, elaborate. La fel, și ceea, în ceea ce privește energia solară, energia eoliană, cred că se optează pentru uh, centrale la scară largă. Este mult mai ieftin să generezi uh, uh, energie eoliană la scară largă, la scară masivă, decât la nivel local. Sigur că în momentul în care Uh, aceste soluții la scară largă nu vor mai fi disponibile, va trebui probabil să ne întoarcem și către cele locale, la nivel uh, mai redus. Pe termen lung, energia geotermală va fi probabil și ea inclusă în mixul energetic. Am vorbit despre necesitatea de capacitate de 5.000 de teravați pe oră um, și de necesitatea unei uh, construcții extinse a rețelei. Ei bine, cred că numai cu astfel de rețele extinse vom putea să um, în cazul în care avem o, o rețea extinsă, putem să ne descurcăm și în condițiile în care vom avea un surplus de energie, însă uh, fără o astfel de capacitate extinsă nu avem cum să funcționăm. De exemplu, este nevoie de o capacitate foarte mare pentru că multe state sunt încă electrificate din punct de vedere al încălzirii. Uh, de aceea, capacitatea rămâne o problemă deosebit de importantă. Uh, rolul viitor al CCS și la gaze naturale și la cărbune, ei bine, această tehnologie va face parte din uh, mixul energetic. Nu știm care va fi ponderea sa, dar este foarte greu să ne imaginăm un sistem fără uh, energie nucleară sau fără uh, energie uh, produsă prin gaze naturale sau cărbune cu ajutorul tehnologiei CCS. Este foarte dificil să funcționăm fără acestea. <coughs> Yes, I, I will try also to... Vă dau cuvântul dumneavoastră acum. Mulțumesc, o să încerc și eu să răspund la întrebările legate de tehnologie. Sigur că problema CCS este foarte importantă. Uh, sunt mult mai multe <laughs> întrebări decât uh, răspunsuri aici, uh, deci uh, trebuie să vedem dacă această tehnologie va exista cu adevărat când vorbim despre cărbune sau gaze naturale din punct de vedere al uh, um, mediului și al uh, climei, uh, spunem că mm, capacitatea de stocare este foarte importantă. Deci este clar că trebuie să ne mm, axăm din acest punct de vedere pe gazele naturale. Ați vorbit și despre mm, politica climatică. adevărat că perspectivele nu sunt foarte bune la nivel global, dar poate că se vor schimba cu timpul pentru că preocuparea legată de schimbările climatice este una constantă, însă foarte multe din aceste politici Uh, sunt pozitive din punct de vedere al securității aprovizionării, dar în plus au și un impact pozitiv în termen de creare de locuri de muncă, etc. Sigur că cărbunele rămâne o problemă în principal din punct de vedere al mediului. Chiar și uh, tehnologiile ecologice bazate pe cărbune au uh, toate șansele să se confrunte cu acele blocaje despre care vorbeam. Unele studii se bazează pe uh, scenarii naționale, alte studii nu merg atât de departe, dar sigur că este important să se ia în considerare mai bine diferențele regionale. Acum, în ceea ce privește aspectele economice, personal, cred că avem o mare șansă uh, cu aceste reinvestiții. S-a spus deja că este o adevărată schimbare de paradigmă în sectorul energetic. Uh, sistemul se schimbă foarte mult, ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de sistemele actuale și de cele vechi și ne îndreptăm către sisteme noi, dar în același timp, acest lucru este și un motor puternic pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru noi șanse de dezvoltare, pentru noi tehnologii, deci cred că energia este unul din domeniile cele mai interesante și este foarte bine să, este foarte important să existe mm, climatul uh, de investiții necesar în acest domeniu. Sigur că este o provocare, dar cred că este uh, un domeniu esențial pentru depășirea problemelor economice. Mulțumim foarte mult oratorilor noștri, le mulțumim pentru capacitatea de sinteză de care au dat dovadă și îi rog să cedeze locurile uh, următorilor oratori. Suntem foarte în întârziere. Data viitoare nu voi mai accepta șase oratori invitați. E imposibil. Patru maxim il, eh, ci, se no ci troviamo sempre in questo modo. Per adesso noi abbiamo, voi sapete che abbiamo ancora quattro. Știți, mai avem încă patru prezentări, așa că foarte serios vă rog să respectați timpul acordat. Cel puțin să-i ascultăm pe ei, după aceea vedem noi ce facem, având în vedere că au venit până aici. Acum dau cuvântul în această a doua parte a audierii noastre domnului Havard Wagen Malvik, Public Affairs and Climate Policies. Vă rog, domnule Malvik. Thank you very much. Uh... Thank you very much for inviting. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Voi încerca să mă grăbesc. în numele companiei mele, Statcraft, uh, care este o companie globală. Suntem producătorii, suntem liderii în producția de energie din surse regenerabile în Europa. Astăzi voi vorbi despre situația în Europa, așa cum o vedem noi pe următorii ani, în calitate de lideri în producția energiei din uh, surse regenerabile. În prezent um, instalăm um, energia din surse regenerabile peste jumătate din instalațiile um, uh, disponibile în prezent se bazează pe aceste surse regenerabile. Asta era vestea bună, dar mai sunt și vești proaste, din păcate. Uh, prețul uh, carbonului în cadrul uh, uh, schemei de comercializare a cotelor de emisii a, nu mai este același care era înainte și uh, se așteaptă tranziția de la cărbune uh, la gaze naturale, tocmai uh, din ur- în urma acestor, acestor prețuri. De asemenea, cererea de energie se pare că nu va crește, nu va continua să crească în Europa în următorii ani. Este și un uh, aspect pozitiv pentru că ne arată că eficiența energetică chiar funcționează. Însă pentru investitori și pentru producătorii de energii regenerabile, acest lucru aduce probleme. Tocmai din cauza prețului la carbon și trebuie să vedem cum, a, cum să investim aici. Dacă investim mai mult în energiile regenerabile, atunci prețul va scădea. Și pentru noi va fi dificil să facem investiții noi în acest sector al surselor regenerabile. Ca urmare, compania mea a ales să investească acum în afara Europei, pe piețe unde mm, cererea este în creștere. Iată un lucru care trebuie luat în considerare în procesul de formulare a politicilor. Și ă, toate aceste instalații care funcționează pe baza surselor de energie regenerabile trebuie să fie aduse cât mai aproape de consumatoriată eforturile care trebuie făcute în următorii ani. Uh, de asemenea, trebuie făcute suficiente eforturi pentru interconectarea rețelelor. Europa trebuie să fie unită uh, și din punctul de vedere al eficienței costurilor. Un alt aspect de luat în considerare aici se referă la necesitatea altor infrastructuri, cum ar fi conductele uh, petrolere și de gaze naturale, este un subiect care a fost deja abordat. S-a vorbit și despre tehnologia CSC și mă voi întoarce la asta mm, în câteva mm, momente. De asemenea, trebuie să spunem, că, să vorbim despre gravitatea situației despre care vorbim astăzi. Uh, suntem uh, ne îndreptăm așadar cu adevărat într-un, către un proces de um, încălzire și nu trebuie să uităm că uh, epoca de piatră nu s-a sfârșit pentru că a dispărut piatra, la fel și epoca combustibilului fosil nu se va sfârși pentru că vor dispărea uh, combustibilii fosili. Sigur că trebuie să ne abținem de la mai extrage toate resursele pe care le găsim în subteran. să nu uităm că dacă vom uh, continua cu uh, combustibilul fosil, asta cu combustibilii fosili, asta înseamnă că vor continua să fie construite mm, uh, centrale în Europa și, și povestea practic nu se va sfârși niciodată. Uh, Însă, chiar dacă acești combustibili vor continua să existe, gradul de acceptare la nivelul opiniei publice scade. Iată ce trebuie să facem. Trebuie să continuăm să construim un sistem de producerea energiei din, resurse, din surse regenerabile și durabile în Europa, trebuie să uh, continuăm să subvenționăm aceste surse regenerabile în următorii ani și sigur că pe termen lung acestea trebuie să fie competitive. Uh, numeroși dintre dumneavoastră au vorbit despre energia eoliană onshore pentru energia offshore, care trebuie așadar susținută până în 2020. Pentru cea offshore probabil că vom avea nevoie de un termen mai îndelugat. Trebuie continuate așadar continuate eforturile de construire de noi um, rețele și interconectarea acestora. Și trebuie să acționăm uh, dintr-o perspectivă de eficiență a costurilor. Electrificarea va duce la o creștere a cererii din nou, ceea ce este un lucru bun pentru investitori, cum este compania noastră. Și avem nevoie de un uh, preț uh, ferm la carbon. Avem la dispoziție toată toamna pentru a rezolva această probleme până la 1 ianuarie și sigur că uh, până în 2020 trebuie să construim un sistem care să aducă cu adevărat diferența pe piață în domeniul producerii de energie și mai ales prin alegerea soluțiilor regenerabile. Nu cred că suntem uh, pe calea pierzaniei, dacă vreți, de, ne putem salva numai dacă găsim cele mai bune soluții pentru mâine. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Felix Höfler de la Institutul uh, pentru uh, Energie de la Köln. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să spun câte ceva despre oportunitățile de integrare a politicii europene în materie de energie. Uh, Mă voi folosi de două exemple care vin din industria electricității, dar nu au de-a face cu discuția noastră de astăzi, pentru că primul aspect are de-a face cu crearea unei rețele, astfel încât să se poată armoniza potențialul energiilor regenerabile în Uniunea Europeană. Iar apoi, Securitatea resurselor e un alt aspect despre care trebuie să discutăm, dacă avem nevoie de mecanisme pentru capacitate sau nu. Întotdeauna e important să spunem care sunt potențialele beneficii de pe urma armonizării, care sunt uh, obstacolele și ce se poate face la nivel european pentru depășirea acestor obstacole și apoi de ce, se, de ce aspecte se pot ocupa statele membre. În primul rând, armonizarea, armonizarea sistemelor europene pe pentru sursele de energie regenerabilă. Universitatea din Köln a făcut în 2010 un studiu în ceea ce privește care ar fi beneficiile armonizării pentru a ajunge la țărurile pentru 2020. Am ajuns la o sumă de 100 de miliarde de euro. De unde vine câștigul din armonizare? Ei bine, ne arată o imagine că ar fi foarte ieftin să se introducă aceste surse de energie regenerabilă în Europa. Avem uh, vântul în nordul Europei și potențial solar în sudul Europei. Pentru a produce energie regenerabilă trebuie să ne folosim de locurile cele mai propice și să folosim energia de acolo. În mod clar, această energie trebuie să fie mai ieftină. Dacă există uh, rețelele construite, atunci vom avea energie solară în Spania și energie eoliană în Germania. Acum ajungem la provocări. Creste, cred că este clar că există beneficii, însă care sunt provocările? Provocările sunt crearea rețelelor. Uh, nu doar pentru țelurile pentru 2020, ci și pentru 2050. Și vedeți pe partea dreaptă din această imagine, în culoarea închisă, vedeți perspectiva pe termen lung pentru 2050, unde e produsă electricitatea și unde e exportată și vedeți împărțirea pe zone care importă și care exportă energie. E nevoie de o extindere masivă a rețelei, cred că acest lucru este foarte clar. Apoi mai există un obstacol foarte important și anume în ceea ce privește activitățile și aspectele legate de distribuție în Europa. Vă voi da un exemplu aici pe care îl vedeți subliniat în imagine și anume Italia. Italia nu e nici de culoare neagră, nici griul cel mai deschis, ci undeva între cele două nuanțe. E o proiecție pe termen lung aici, nu știm ce se va întâmpla în 2050, dar conform scenariul nostru, Italia ar fi autosuficientă în ceea ce privește uh, rezervele de energie. Pe partea stângă puteți vedea că e nevoie de rețele de electricitate pentru a transfera energia solară din sud spre centrul Europei. Vorbim de o rețea de, înalt, de înaltă tensiune foarte, foarte extinsă pentru Italia. Va trebui să facem față și rezistenței locale pentru aceste, pentru aceste rețele energetice pentru că nu e neapărat nevoie de în interiorul țării respective. Din nou, ne întrebăm ce putem face la nivel european și ce se poate face la nivel de state membre. Cred că la nivel european e nevoie de un scop politic foarte clar, anume, de exemplu, o politică climatică. Să vedem care sunt măsurile pentru a ajunge la acestea. Apoi e nevoie de mecanisme tehnologice uniforme, astfel încât să fie suportată producerea de energie. Pentru a depăși obstacolele, cred că ar trebui să existe un fel de sistem de compensație, un mecanism de compensație pentru cei care trebuie să plătească pentru acestea. Trebuie să existe o realocare a fondurilor de la nivel central spre statele membre. E nevoie de mecanisme prin care să fie oferite stimulente private pentru a participa în asemenea proiecte. Și aici cred că trebuie să ne gândim mai mult. La nivelul statelor membre, nu, de obicei nu trebuie să se facă foarte multe, ci doar să se folosească mecanismele instalate la nivel european. Nu e nevoie de măsuri suplimentare care să ducă la tot felul de fluctuații, de exemplu la prețul carbonului, ceea ce vedem deja. Al doilea exemplu, despre care voi discuta pe scurt, are de-a face cu capacitățile de rezervă. De ce avem nevoie de capacități de rezervă? trebuie să avem grijă pentru că s-ar putea să existe o cerere foarte mare de electricitate și o, o rezervă foarte scăzută de energie regenerabilă. De exemplu, energia fotovoltaică. Există probleme în multe părți din Europa, iar apoi și în legătură cu energia, energia eoliană, câteodată nu există destul vânt. Vă arăt aici un exemplu din Germania, din noiembrie anul trecut. Trei zile la rând nu a suflat deloc vântul în Germania. Și gândiți-vă la un sistem de electricitate bazat pe 40-50% energie regenerabilă. E clar că într-un asemenea exemplu s-ar ajunge la o problemă. Deci e neapărat nevoie de capacități de, urgenț, de rezervă pentru asemenea situații de urgență. Dacă ne uităm la, nu doar la nivel uh, național, ci și la nivel european, există anumite efecte de care ne-am putea fi folosi, astfel încât să reducem volumul de capacități de urgență de care avem nevoie. Există la fel de puțin vânt și pentru întreaga Europa ca pentru ceea ce s-a întâmplat în Germania și asta într-o singură oră pentru întreaga Europa. Deci ar fi aici un potențial. Care ar fi obstacolele în calea acestor beneficii? putem reduce capacitățile de rezervă în ceea ce privește energia, însă tot va fi nevoie de o parte din acestea în Europa. Apoi, s-ar putea să existe și altfel de probleme. În rețeaua interconectată spre care ne îndreptăm pentru uh, țelurile din 2050, Într-o rețea foarte interconectată s-ar putea întâmpla următoare. Unele state membre pur și simplu să se folosească de rețelele de- deja existente în alte state membre. E o problemă tipică, o problemă care trebuie rezol- rezolvată la nivelul Uniunii Europene. E nevoie de regulamente și de stimulente, de exemplu pentru gaz. Sunt chestiuni care pot fi adresate la nivel european, astfel încât unele state membre să nu profite de celelalte la nivel național. Cred că mai puține lucruri trebuie armonizate. Armonizarea e întotdeauna bună, însă nu totul trebuie armonizat. De exemplu, cum gestionează siguranța resurselor statele membre. Intervin aici mecanismele de capacitate, plățile pentru capacitate. Pe partea stângă vedeți deja că toate statele membre fac ceva și fiecare are o abordare diferită. Deci nu cred că e neapărat o problemă. La sfârșit, ce aș dorea să accentuez din punctul meu de vedere e următorul fapt. Cea mai mare contribuție la nivel european nu are de a face cu a acorda bani pentru ceva, pentru tehnologie, pentru companii, ci are de a face cu mecanismele, de a găsi regulile de care e nevoie, astfel încât să se ofere stimulente private pentru a ajunge la realizarea țelurilor politice. Doar așa putem ajunge la țelurile noastre politice cât de ieftin posibil. Deci vor vorbim de mecanisme și nu de bani. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, veramente. Vă mulțumesc uh, pentru această prezentare. Deschidem acum dezbaterea. Vă rog, uh, foarte pe scurt, întrebările dumneavoastră, un minut de persoană. Colega Țavera, mai întâi. Mr. Malbec, you were very skeptical on uh, Mulțumesc. Sunt foarte sceptică în ceea ce privește necesitatea de a avea o infrastructură, în ceea ce privește gazul, vorbează niște conducte. Eu nu sunt foarte sigură că energiile regenerabile pot să furnizeze energie întregii Uniuni Europene. La ce state membre vă gândiți dumneavoastră? că, pentru că, dacă ne gând, pentru că să ne gândim la orice stat membru, fără gaz nu se poate supraviețui. Există țări în care nu există energie eoliană, energie solară suficientă, cum ar putea să supraviețuiască ele? Van Mulțumesc. Care cuvântul uh, colega Van Brent? Uh, mulțumesc, mulțumesc vorbitorilor pentru aceste prezentări foarte interesante. Eu vreau să includ și dimensiunea socială în această discuție, mai ales când vorbim despre energia regenerabilă, pentru că cu toții suntem de acord că va fi coloana vertebrală a viitoarei politici energetice. În țara mea, dar și în alte state membre, importantă e următoarea chestiune. Creșterea facturii electrice are de a face cu faptul că se investește atât de mult în energii regenerabile. S-ar putea să fie o situație pe termen scurt, însă am citit un articol interesant ieri despre Germania. Germania, astăzi, este una din țările lider în ceea ce privește energiile regenerabile în Europa. Unul dintre efecte e acesta și fapt, e faptul că prețul energiei este acum în scădere. Așa că întrebarea mea pentru amii vorbitori, e acesta un efect care va avea loc pe termen lung dacă ne dorim la 40%, 50% și chiar mai mult energii regenerabile? Vom avea capacitatea de care e nevoie, știm că e nevoie de mari investiții în infrastructură, vom avea capacitatea de a duce la o scădere a facturilor electrice pentru consumatori în Europa. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Hol are cuvântul. Mulțumesc! Doream să pun niște întrebări în ceea ce privește armonizarea schemelor de sprijin. Prima întrebare e următoarea. De ce credeți că statele membre nu s-au folosit încă de posibilitățile pe care li le oferă mecanismele de cooperare sub directiva privind sursele de energie regenerabilă? În al doilea rând, pe termen lung, E o cale atractivă pe care să o urmăm pentru reducerea costurilor energiei, însă trebuie să ținem cont și de faptul că a alege locul cel mai eficient pentru producere nu e tocmai potrivit când vorbim despre rețelele energetice. În insule, de exemplu, energia oleană ar trebui să crească de la 9 la 90 de procente. Ce e vorba de o cerere de interconectare foarte mare pentru a putea folosi energia eoliană de acolo și ați vorbit deja despre eficiență. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Herzog are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Primului vorbitor vreau să-i adresez următoarea întrebare. Ați spus că în viitorii ani nu va crește nevoia de energie, însă antevorbitorii dumneavoastră au spus că această cerere de energie se va dubla pe piață în viitor. Deci dacă diferențele sunt atât de mari, trebuie să discutăm despre ele. Al doilea vorbitor, ați vorbit despre aceste de anumite state membre care vor profita de celelalte în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă. Însă mai există și o altă dimensiune. Unele țări sunt foarte obișnuite să se folosească de resursele Uniunii Europene, pe când altele nu. Deci putem vedea această problemă sub două aspecte. Și exact asta e problema. Cum putem scăpa de aceste țări profitoare din ambele direcții? O a doua întrebare. Eu am fost raportor în ceea ce privește dimensiunea externă a energiei. Am înțeles cât de greu e să le spunem statelor membre că trebuie să ne dea anumite date, să dea anumite date Uniunii Europene. Oare nu suntem noi prea optimiști când vorbim despre o armonizare a energiei la nivel european? Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Dau uh, câte două minute celor doi invitați pentru a răspunde. Vă rog. Okay, thank you very much for the questions. Vă mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să răspund la unele dintre acestea în ceea ce privește gazoductele și uh, oleoduct uh, și uh, um, oleoduct și doctore, mă scuzați. Uh, discuția este, bineînțeles, uh, care va fi cererea um, de energie pentru viitor. Bineînțeles, orizontul este îndepărtat, 2050. Și trebuie să înțelegem situația din uh, deceniile care urmează înainte să construim aceste proiecte de infrastructură majore pentru următoarele trei, trei sau patru decade. Iată, eu nu am răspunsul, dar e nevoie de această dezbatere. Pot să mai dau un răspuns în legătură cu cererea. Da. Cererea nu va crește în următorii 10 ani. Dar dacă de exemplu, um, se um, vor exista din ce în ce mai multe vehicule electrice. Va crește cererea de electricitate, dar se va întâmpla acest uh, lucru de la sine sau e nevoie de um, decizii la nivel politic? Și este oare și loc pentru mai multe energii regenerabile? S-a pus o întrebare în legătură cu uh, prețul energiei pentru consumator. Răspunsul este, cred, că dacă se construiesc proiecte majore de infrastructură în ceea ce privește rețeaua, um, acestea vor fi eficiente uh, și prețul va fi uh, competitiv pentru consumatori. Dacă fiecare țară um, se va ocupa doar de propria energie, această soluție va fi scumpă. Deci, uh, um, această dezvoltare a rețelei va fi în interesul consumatorilor. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Hofler? Eu cred că Uniunea Europeană are deja un instrument de armonizare foarte bun, e vorba de sistemul de schimb de emisii. Uh, trebuie să ne întrebăm de câte instrumente avem nevoie, mai ales pentru a atinge obiectivul legat de schimbările climatice. Uh, oare în rețea vor fi conectate doar siturile cele mai eficiente? Nu, ideea este să uh, se facă legătura între diferitele rețele. Costurile calculate sunt destul de mici în comparație cu uh, diferențele de consum obținute. Aș dori să mai spun în legătură cu dimensiunea socială Cred că ar fi naiv să credem că, din punct de vedere economic, internalizăm efectele externe, deci acum introducem uh, um, pe factură um, mai mult decât până acum, pentru că până acum polua. Eu nu cred că energia va deveni mai ieftină. Bineînțeles, nu pot să știu sigur, dar eu, din câte văd, deocamdată energia devine mai scumpă și pentru că e vorba de factura pentru consumator, nu e vorba de costurile totale. În... Tocmai pentru că factura devine mai scumpă, trebuie să găsim soluțiile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a ne uh, implementa soluțiile. Altfel nu vom reuși, pentru că va costa prea mult. Din câte văd eu, ce facem până acum este mult prea scump. Nu folosim toate oportunitățile de reducere a costului uh, pe care ar putea exista creând mecanisme mai inteligente. Și dacă nu folosim mecanisme mai inteligente, nu vom atinge obiectivele pe care le dorim. Mulțumesc! Mulțumesc în numele tuturor colegilor um, celor doratori pentru prezență și pentru uh, prezentări. Trecem la cel de-al treilea panel, cel de-al treilea etapă a audierii de astăzi. Da. Cum uh, cuvântul domnului Wörthsdörfer de la uh, DGNR, de la Comisia Europeană. Vă rog. Bun. Thank you. Doamna uh, Wörthsdörfer, mă scuzați. Great. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Prezentarea va fi scurtă și voi încerca să introduc răspunsuri la unele dintre întrebările deputaților. Uh, mai întâi, nu trebuie să mai prezint uh, foaia de drum pentru energie. Ea se bazează uh, pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la 95% este un obiectiv uh, comun legătură cu care șefii de state au căzut de acord. se bazează pe alte pe studii ale multor actori interesați și pe uh, concepte dezvoltate la nivel național în Germania, Danemarca și așa mai departe. Și dacă punem cap la cap aceste documente strategice naționale până în 2050, am, oricum uh, um, suma importurilor depășește um, uh, deci suma datelor importate depășește obiectivul final. Trebuie în orice caz să dăm mai multă certitudine investitorilor și trebuie să explorăm diferite căi pentru a atinge obiectivele. Voi spune la sfârșitul prezentării ce vom face în viitor. Aș dori să subliniez faptul uh, că am creat această foaie de drum ținând cont de cele trei obiective ale în domeniul energiei, securitatea furnizării, durabilitate și competitivitate. Și vă voi da um, câteva exemple. Pentru noi e foarte important că toate cele trei aspecte să fie acoperite chiar dacă avem obiectivul de reducere a gazelor cu efect de seră cu 80 până la 95%. Am uh, studiat prețurile, costurile diferitelor scenarii, uh, importurile și exporturile. După cum am spus, am uh, realizat mai multe scenarii de decarbonizare. Obiectivul a fost acoperirea situațiilor existente în diferitele state membre. Avem un scenariu cu o parte mare energii regenerabile, altul cu, energie, cu Um, cu eficiență energetică ridicată. Avem un scenariu în care uh, sistemul CSC, uh, um, uh, aplicarea acestuia este întârziată din cauza lipsei de acceptare la nivel public și avem un scenariu neutru privind tehnologii diversificate de furnizare. Ideea era să se arate diferitele costuri și efecte și ne bazăm pe cunoștințele de azi se pune aici problema tehnologiei. În modele nu am uh, inclus gazele de șist sau petrolul de șist. Comisia urmărește situația, vom uh, include poate această sursă în viitoarele scenarii, dar în scenariul de anul trecut nu am putut integra această sursă. Am integrat însă um, de, um, energia geotermală. În legătură cu uh, securitatea uh, aprovizionării, avem, sunt, importurile nete de energie scad odată cu decarbonizarea, pentru că importăm mai puțin combustibili fosili și folosim mai multe energii regenerabile produse în scenariul nostru pe teritoriul Uniunii Europene. Prețurile electricității, s-a pus deja această întrebare. Eu cred că cu sau fără decarbonizare, prețurile energiei electrice vor crește poate în proporții diferite în statele membre, dar vor crește în general până în 2030 și trebuie să modernizăm infrastructura, avem nevoie de rețele mai inteligente și de interconectări transfrontaliere pentru a folosi energiile regenerabile, dar și pentru a ne moderniza, pentru că infrastructura din multe state membre e veche. Deci e nevoie de aceste investiții cu sau fără decarbonizare și um, aceste investiții vor avea un impact asupra prețurilor um, energiei electrice. Bineînțeles, statele membre vor trebui să studieze modul în care uh, familiile sau consumatorii vulnerabili vor suporta aceste costuri. Mai putem uh, să tragem concluzia din activitatea noastră că decarbonizarea este posibilă într-un efort comun al tuturor statelor membre, nu uh, costă mai mult uh, decât uh, politica actuală și acest lucru este adevărat, mai ales pentru că avem mai puține importuri din, uh, de um, combustibil fosil, dar și um, se, se va investi și mai mult capital în rețele și energii regenerabile. În fine, etapele următoare Uh, foaia de drum sau cartea albă în domeniul transporturilor trebuie discutate. Uh, sunt posibile, posibile căi sugerate pe termen mediu și lung. Um, se analizează ce se va întâmpla la nivel de uh, actori interesați și state membre. Prioritatea noastră este să monitorizăm și să atingem obiectivele pentru 2020 cu reducerea gazelor de efect de seră, energie generabile și economii de energie, Uh, suntem uh, încrezători că vom atinge primele două obiective la nivel european după și dacă se, după ce se va adopta uh, directiva privind, privind securitatea energetică se va atinge și al treilea obiectiv. Urmează să se definească cadrul pentru energie pentru 2030 pe baza foi de drum, uh, economiei cu emisii reduse și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de impactul obiectivelor existente deja și trebuie să facem un scenariu actualizat care să țină cont de costurile uh, energii regenerabile, costurile din acest an, pentru că până acum ne-am bazat pe costurile din 2009, au, fost, au, au apărut schimbări, suntem în contact cu toate statele membre pentru a obține aceste date și la sfârșitul acestui an sau început anului viitor vom avea un nou scenariu de referință, referință și ne vom pregăti pentru cadrul pentru 2030. Este clar și voi încheia aici faptul că nu trebuie să avem uh, regrete pentru viitor. Adică orice scenariu, orice situație, oricare ar fi situația din statele membre, știu că ea este diferită de la un stat la altul, avem nevoie de infrastructură mai inteligentă, avem nevoie de mai multe energii regenerabile și cu siguranță avem nevoie de eficiență energetică. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum Boleslav Iancovski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 Doamnelor și domnilor, obiectivul principal al, al prezentării mele este să arăt impactul foii de parcurs în domeniul energiei pentru Uniunea Europeană. Aș dori de asemenea să subliniez și câteva puncte slabe ale acestui document care ar putea fi importante în discuțiile pe viitor și cum nu am mult timp la dispoziție, voi fi concis și voi începe uh, prin a prezenta ceea ce s-a făcut până în prezent. Am asistat la foarte multe schimbări ale obiectivelor noastre, iar acum obiectivul se referă la reducerea cu 20% până în 2020, dar unele cifre vorbesc chiar de 80% până în 2050. Acestea, deci, sunt cifrele vehiculate la nivelul Comisiei Europene, Comisia Europeană care a elaborat și o evaluare de impact uh, obiectivele fiind prezentate atât pentru statele membre cât și pentru țările din afara Uniunii Europene. Nu s-au făcut uh, noi evaluări de impact și la nivel de stat membru, de aceea nu putem exemplifica uh, documentul comisiei. Avem nevoie așadar și de evaluările de la nivel național. Eu o să vă prezint un studiu care s-a făcut în Polonia, simulându-se modelul utilizat Uh, de către proiectele guvernului polonez, proiectele europene și proiectele băncii mondiale. Am utilizat trei scenarii cu trei uh, reduceri uh, ale cantităților de CO2. Avem uh, uh, modelul liberal fără limitarea CO2-ului, uh, modelul de continuare și modelul de decarbonizare. Primul cu 20% reducere, iar al doilea cu 80% reducere. Uh, în ceea ce privește prețurile la dioxid de carbon, toate rezultatele provin din studiile Comisiei Europene. Am analizat situația pentru toată economia, pentru sectorul gospodăriilor, pentru sectorul industrial și pentru uh, sistemul energetic în general. Rezultatele principale ale studiului din Polonia uh, au fost foarte complexe, le voi, voi prezenta pe cele mai importante. Emisiile de dioxid de carbon scad în toate scenariile. Sigur că scenariul de decarbonizare arată o reducere cea mai amplă reducere până la 70%, comparativ cu situația din 1990. Impactul politicilor în Polonia se vede în uh, Uh, creșterea prețurilor la energie, uh, um, prețurile um, la energia angro au crescut uh, de două ori chiar. Impactul asupra economiei poloneze poate fi chiar mai mare decât cel mediu din Uniunea Europeană um, creșterea prețurilor la energie va conduce probabil la o încetinire a creșterii economice din 2020 și probabil până în 2040. Abia din, 2004, din 2040 am putea asista la o uh, răsturnare a acestei tendințe. în uh, eventualitatea uh, scenariului de continuare, atunci uh, prețurile vor crește și mai mult. Un alt factor important ține de mm, sumele cheltuite de gospodăriile medii pentru energie. În Polonia, în cel puțin 50% din gospodării, peste 12% din bugetul gospodăriei merge la energie. 10% fiind, uh, procentul de 10% fiind uh, considerat uh, ca un criteriu al sărăciei energetice. În urma decarbonizării înseamnă că aceste costuri vor crește până la 14 sau 15% chiar, ceea ce înseamnă o creștere a sărăciei foarte importantă. Politicile climatice implică costuri um, suplimentare pentru industrie, mai ales costuri directe legate de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și, bineînțeles, costul uh, taxelor pe carbon. Aceste sume vor crește de la an la an. Industria chimică, industria metalurgică, industria producătoare de cupru, industria minieră vor fi cele mai afectate. Costurile vor continua să crească. chiar dacă se vorba despre sectoarele unde se înregistrează scurgeri de carbon. Impactul asupra industriei așadar va duce și la o punere în pericol a locurilor de muncă. E vorba de industrii care um, au peste 800.000 de angajați și se pune și problema concurenței cu țările vecine, ca Ucraina, de exemplu, care nu trebuie să respecte aceleași politici. Impactul asupra sistemului energetic este și el unul foarte uh, mare. Probabil că se vor investi uh, sume duble în infrastructură, dar costul producției de energie va crește și el. Slide-ul de față vă arată costul implementării tuturor acestor programe pentru reducerea aceea de 20% și de 80%. Uitați-vă mai ales la partea galbenă scenariul de decarbonizare, costuri care vor crește cu timpul și dacă ne uităm din punct de vedere al uh, termenelor, uh, există o întârziere a momentelor în care um, aceste sisteme vor deveni obligatorii. După 2030 va crește și taxa pe carbon și utilizatorii finali sunt cei care vor suporta aceste costuri. Rezultatele acestei evaluări uh, a impactului, uh, rezultatele pozitive se vor diversifica tehnologiile, însă rezultatele negative sunt mult mai numeroase, atât pentru Polonia cât și pentru alte state. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, uh, sunt exagerate aceste mm, rezultate, aceste cifre? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ne uităm la evaluarea de impact făcută de comisie și acolo o să vedeți că uh, Polonia are de suferit mai mult decât uh, alte țări. Dacă ne uităm la pachetul pe climă, observăm că rezultatele în termen de PIB și de consum sunt uh, mai mari decât, mult mai mari decât rezultatele medii uh, la nivel european, deci decât media la nivel european. povara nu este foarte echilibrată. Au existat trei mecanisme în politica climatică care ar fi trebuit să conducă la o scădere a costurilor de implementare a politicii climatice. Am acceptat aceste mecanisme, însă ele nu au funcționat sau cel puțin acest lucru Uh, se concluzionează din um, analiza comisiei. Uh, se vede că um, fie că există sau nu aceste mecanisme, costul de implementare al pachetului climă este același și este probabil de două ori mai mare decât uh, cel suportat de celelalte state membre. În concluzie, politica climatică este un pericol pentru Polonia din punctul de vedere al bunăstării acestei țări. Um, traversăm o perioadă de criză și um, trebuie să ne concentrăm pe încurajarea creșterii economice. De aceea este dificil pentru noi să înțelegem de ce suntem presați să implementăm o politică care uh, ar putea să pună întreaga noastră economie în pericol. Foaia de parcurs din domeniul energetic are niște puncte slabe, puncte slabe care se regăsesc de altfel în politica generală, în domeniul climatic, evaluarea de impact este prea limitată. Nu a fost suficient explorat impactul decarbonizării și concluzia generală este prea optimistă și nu implică problemele legate de procesul de luare a deciziilor. Iată prezentarea mea și sigur că rămân la dispoziția dumneavoastră dacă doriți și alte detalii și sigur uh, puteți consulta prezentarea mea. Stringate, perché vorrei dare la parola anche la collega Zavella dopo. Aș uh, mai avem mai multe intervenții, așa că rog fiecare coleg uh, care ia cuvântul să vorbească foarte puțin. Vprașanie za comisio. Um, Mulțumesc. Am două întrebări pentru comisie. Ați spus că aceste discuții vor avea ca scop definirea cadrului politic. Acest lucru este normal, însă ați spus de asemenea că ar trebui să ne așteptăm la niște noi calcule, la niște noi scenarii. Ne-ați putea spune mai multe ce altfel de scenarii doriți să elaborați și când putem să vedem aceste noi scenarii. Când vom vedea scenariul pentru politica de după 2020. Apoi, ați spus că ați ținut cont de triunghiul durabilității. După părerea mea, accentul s-a pus pe componenta de mediu. Aș dori să știu care a fost rezultatul analizei privind competitivitatea. Eu nu mi-amintesc ca în foaia de parcurs să se discute despre, uh, despre carbon. Doamna Hall, ați putea să ne confirmați că faptul că în calculul PIB-ului nu ați ținut cont de costul schimbărilor climatice, de exemplu o creștere foarte mare în ceea ce privește inundațiile. Uh, Apoi, în calculele pe care le-ați făcut primind cererea, nu ați ținut cont de eficiența energetică până în 2050. Mulțumesc! Van Bremt, prego. Doamna Van Bremt are cuvântul. Mulțumesc! O întrebare pentru comisie. Există o contradicție foarte mare între foaia de parcurs și scenariile care apar acolo și prezentările rezultatelor studiului polonez în documentele comisiei există ceva ce apare în fiecare scenariu, și anume faptul că decarbonizarea nu este mai scumpă decât nedecarbonizarea. Cum a spus și colega mea, doamna Fiona Hall, noi trebuie să ținem cont de faptul că și poluarea este o parte a costurilor. Dacă se elimine acest factor, atunci probabil tocmai aici stă marea contradicție între cele două studii. Nu știu dacă am dreptate sau nu, dar probabil experții ne vor spune. Ne. Dziękuję bardzo. Ja tak szybciutko. Wspomnia... Wszyscy panowie wspomnieli o cenie... Mulțumesc. Fiecare dintre dumneavoastră ați menționat prețul energiei care va crește și asta indiferent de sursa de energie la care ne referim. Chiar dacă vorbim despre energii regenerabile, nu avem deocamdată tehnologii de stocare, există diferențe foarte mari de la anotimp la anotimp, apoi diferențe între surse noi, surse convenționale. Întrebarea e următoarea. A făcut Comisia vreo investigație în legătură cu efectul pe care îl avea prețul asupra vieților noastre, asupra cetățenilor, dar și care vor fi efectele asupra industriei? Eu nu sunt de acord cu faptul că nu va crește cererea. Cererea va crește. Bineînțeles, putem vorbi și despre economisire. Economisire și până în 2050 vom avea eficiența energetică, vom avea noi tehnologii și de aceea cererea va sta la același nivel. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Herzog are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să le mulțumesc ambilor vorbitori. Am o întrebare pentru comisie. faceți schimb de scenarii cu alte direcții generale? Pentru că eu văd că există diferențe tot mai mari în scenariile care, între scenariile care vin de la DG Finanțe și DG Energie. În semestrul european nu am văzut o mare voință a miniștrilor în ceea ce privește finanțarea acestor proiecte. E clar că bugetul nu e suficient. Aș dori să-l întreb pe colegul polonez dacă are vreo informație în ceea ce privește consumatorii. Cum analizează această chestiune consumatorii polonezi? O văd ca pe oportunitate sau nu interesează? Cum văd ei acest aspect? Mulțumesc! Mulțumim, Comisia, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Doar câteva cuvinte. Lucrăm împreună în cadrul Comisiei. Toate foile de parcurs 2050 au fost făcute cu DG Climat, Energie și Transport, dar și Ecofin s-a implicat foarte mult, există modele macroeconomice, nu există niciun fel de contradicții în interiorul comisiei și DG Întreprinderi s-a implicat atunci când se atingea și domeniul de competență al acestea. E un exercițiu pe care îl facem. După 2-3 ani trebuie să actualizăm diferitele elemente din politicile adoptate și dezvoltările care au avut loc în ceea ce privește prețurile. Și aici ne folosim și de expertiza din statele membre, din diferitele ministere. Da, exista niște discuții, dar până la urmă am căzut de acord că acesta să fie un exercițiu comun. Apoi, în ceea ce privește diferențele, Comisia nu a ținut cont de anumite aspecte din evaluarea de impact. Studiul polonez s-a axat doar pe câteva aspecte și nu pe costurile climatice. Sunt de acord și probabil vom auzi și reacția colegului, colegului meu polonez. S-ar putea să existe efecte și asupra ocupării, pentru că se pot, nu, nu se vor pierde doar locuri de muncă, ci se vor și crea noi locuri de muncă cu o dimensiune ecologică. Cred că valoarea de impact pe 2 ani în ceea ce privește o economie săracă în emisie de carbon, a fost una foarte bună pentru că a ținut cont de dezvoltările din statele membre. Un ultim punct, prețurile energiei. Există diferite aspecte aici. Pe ce vrem noi să ne concentrăm? pe măsurile, măsurile de eficiență energetică, pe cerere. Consumatorii trebuie să fie mai bine informați în ceea ce privește schimbarea furnizorului și, desigur, e importanță și eficiența costurilor la scară europeană, pentru că face bine consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Iacovski are cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări. Prima avea de-a face cu eficiența energetică. În scenariile noastre am luat în considerare o creștere de 5 ori a eficienței energetice și o creștere a PIB-ului de 4 ori. Deci vorbim de o creștere foarte mare, așa că nu e adevărat ceea ce ne spuneți dumneavoastră că nu am ținut cont de aceste evoluții. O a doua întrebare avea de face cu uh, anumite contraziceri între analiza noastră și cele prezentate de Comisia Europeană. Da, există anumite lucruri care se bat cap în cap, dar există și puncte comune. Scenariul sugerat de Comisia Europeană arată o creștere a, crește, a prețurilor de producție de la 7 la 14-15%. Adică accesibilitatea la energie e deteriorată atunci când vorbim de accesibilitatea cetățenilor. Venitul în Polonia este mult mai scăzut, așa că gospodăriile de aici vor avea și mai mult de suferit. Cât despre celelalte diferențe, există anumite chestiuni care sunt greu de comparat. De exemplu, când ni se trimit costurile, ni se trimit de fapt niște medii, apar niște medii în foaia de parcurs. Nu există o valoare pe diferite perioade de timp. Deci nu putem vedea un model de schimbare în timp a acestor costuri. În foaia de parcurs nu avem costuri ale energiei sistemice, așa că e destul de greu să facem o comparație între diferitele scenarii. Există elemente care din foaia de parcurs lipsesc. Același lucru e valabil și pentru prețurile energiei. Comisia Europeană ne dă niște medii ale prețurilor. Noi avem date mult mai detaliate pentru Polonia. Să fie greu să facem o comparație dacă nu avem valorile exacte. Așa că există asemănări, dar există și diferențe. Ce e cel mai important e faptul că situația din Polonia e foarte diferită față de media europeană și și consecințele pentru Polonia vor fi diferite. Mulțumim oratorilor pentru prezența lor. Are cuvântul acum colega Țavela pentru a trage concluziile acestei audieri. Vă rog. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor participanților și oratorilor pentru contribuția la da, aceste audiere. Mulțumesc tuturor colegilor prezenți. Aș dori să închei cu următoarea observație. Acest raport trebuie să se referă la politica energetică a Uniunii Europene. Doresc să amintesc acest lucru colegilor. Aici nu e vorba de schimbările climatice trebuie să clarificăm politica energetică a Uniunii Europene. Ea este foarte vagă și industria, investitorii, cetățenii nu mai știu ce să creadă. Nu știu care este politica energetică a Uniunii Europene. Repet, pentru că Văd că tot repetați uh, schimbările climatice. E altceva. Noi aici vorbim despre ener- politica energetică. E evident faptul că calea va fi lungă Trebuie să găsim un mix energetic cu diferite surse de energie care vor uh, contribui toate la obiectivul securității energetice, interdependenței și um, unei uh, economii um, re, uh, competitive. Um, petrol, gaz, energie regenerabile, energie nucleară, energie geotermală. Trebuie să clarificăm care va fi rolul acestor surse într-o perioadă, să spunem, de tranziție, pentru că toate aceste surse vor avea un rol de jucat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la audiere, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru felul în care ați condus audierea. Grazie la colega Zavela, grazie. Mulțumesc colegei Țavela, vă mulțumesc tuturor. Acum ședința va continua în sala 2Q2 alături de Comisia TRAN pentru a discuta despre instrumentul financiar comun pentru infrastructură în Uniunea Europeană din punctul de vedere al energiei, bineînțeles. Deci, haideți să ne deplasăm în sala 2Q2. Mulțumesc!